Zis de la sesiunea precedentă e la dispoziția dumneavoastră, are cineva obiecții? Nu, atunci o adoptăm. Doamnelor și domnilor, miercuri vom alege